Präsident! Președintele. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Stimate colegi, stimați colegi, vă rog să aveți înțelegere și vă rog să mă iertați pentru întârzierea cu care începem reuniunea. Acum două minute am fost informat și am fost rugat să, fac, să dau o declarație în legătură cu un eveniment extrem de uh, trist. Și cu acordul dumneavoastră trec la această declarație. Cu mare tristețe și consternare am aflat de, despre evenimentul dramatic de la Vinende din Baden-Württemberg în Germania, unde în mod cât se poate tragic, uh, în școala reală Albert Willer au fost uh, uciși 15 oameni. Atentatorul, un fost elev al școlii în vârstă de 17 ani, și-a luat viața după ce a ucis, și-a ucis victim, victimele. De asemenea, au fost uciși în urmărirea atacatorului, în dreptul unui supermagazin, doi polițiști. Exprim uh, condoleanțele mele familiilor și prietenilor victimelor acestui sângeros atentat. Victimele sunt uh, elevi uh, nevinovați respectiv trei profesori ai acestei școli. Tragedia aceasta are loc după, la șase luni după uh, un incident similar din Finlanda. Este datoria noastră ca politicieni responsabili ai Uniunii Europene ca în statele membre să facem tot ce ne stă în puțință pentru ca aceste fapte să poată fi recunoscute Uh, și preîntâmpinate în cea mai mare pos- măsură posibilă. Suntem șocați și de uh, recentul uh, incident similar din Alabama, în Statele Unite ale Unii Americii, unde un uh, uh atentator a ucis 10 persoane înainte de a-și lua viața. Ne exprimăm uh, solidaritatea cu victimele, cu uh, familiile victimilor, victimelor acestor Uh, accentate și vă mulțumesc pentru păstrarea unui moment de reculegere în memoria acestor victime. Ich danke Ihnen. Vă mulțumesc. Mesdames et messieurs, après annonce dramatique, nos travaux reprennent. și domnilor, după acest anunț dramatic vom relua procesul verbal de, din ședința de ieri a distribuit. Dacă cineva are vreo observație în legătură cu acesta, se pare că nu, atunci acesta se consideră ca fiind adoptat. Vă informez că domnul Daniel Varela Soares Carpenia și-a prezentat demisia din mandatul său de deputat în Parlamentul European care intră în vigoare din 10 martie 2009. Conform cu articolul 4, paragraful 1 al regulamentului, constat vacanța locului său, începând cu data de 10 martie și informez autoritățile naționale competente. Pe ordinea de zi se află întrebările orale către Consiliul și Comisie în legătură cu stadiul în care se află proiectul SIS-2 și dau imediat cu cuvântul autorului, domnului Carlos Coelho. Vă rog, aveți două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule vicepreședinte al Comisiei, onorați deputați, Parlamentul European apără rapida intrare în funcțiune a sistemului SIS-2, care deja ar fi trebuit să se întâmple în anul 2007. A doua generație